un viitor verde, dar nu ne dorim neapărat un viitor negru. Ceea ce ne dorim este un viitor strălucitor. Mulțumesc. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc uh, astăzi la prânz. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Întrebare cu solicitare de răspuns oral în numele Comisiei Envi o întrebare adresată Comisiei și care se referă la al șaselea Forum Mondial al Apei. Dăm cuvântul raportorului, domnului Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. La Parlamentul European uh, am uh, înaintat o rezoluție privind cel de-al șaselea forum mondial al apei, forum care are loc săptămâna aceasta la Marsilia. Din păcate, mulți colegi uh, de noștri nu pot participa la acesta pentru că, iată, se suprapune cu săptămâna plenară. Însă, cu toate acestea, doresc să vă amintesc că este vorba despre cel de-al șaselea forum mondial al apei și, de asemenea, vreau să vă reamintesc că a fost prelucrată, a, există o rezoluție a ONU din anul 2010 care uh, se preocupă de dreptul omului uh, la apă și cred că ar trebui să folosim acest lucru ca punct de plecare uh, în ideile noastre și pentru rezoluția noastră. Doresc să vă reamintesc câteva cifre, pentru că mm, noi suntem o planetă albastră. Majoritatea apei este apă sărată, 1,4 uh, metri, metri cubi de miliarde de metri cubi de apă sărată, numai 2,5% uh, sunt ape dulci utilizabile. Această apă dulce este stocată în pânza freatică și, uh, de fapt, pentru sursă ca sursă de apă potabilă pentru oameni uh, este doar, putem folosi doar 200.000 de metri cubi, de kilometri cubi, îmi cer scuze. Am folosit foarte mult din aceasta, iar consumul de apă crește de două ori mai rapid decât uh, numărul populației la nivel mondial. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim foarte bine la toate aceste lucruri și, de asemenea, să ne gândim uh, cum putem să asigurăm acest consum de apă pe termen lung. Cu siguranță, conform cifrelor ONU, 70% din uh, apă este folosită pentru irigații în agricultură, 22% industrie și 8% în gospodării. În același timp, constatăm că uh, se Există un, uh, o tendință de urbanizare foarte puternică în această lume în dezvoltare, de aceea prognozele uh, se îndreaptă în acest context al lumii în dezvoltare um, către o creștere a um, consumului de apă cu 50% până în 2050. Dacă este să ne gândim și la altă cifră, și anume o cifră de 9,3 miliarde de oameni până în anul 2050 pe pământ și faptul că o să avem nevoie de 70% mai multă mâncare pentru populația lumii, vă puteți gândi cât de mare va fi uh, presiunea și asupra apei. Sigur că există și alte semnale, semnale importante. De exemplu, uh, ca prim uh, obiectiv al mileniului avem, uh, am atins obiectivul accesului la apă potabilă. Acest lucru îl le arată rapoartele competente. De asemenea, le-am atins cu 89% și poate că uh, vom reuși să ajungem la 92% până în 2015. Uh, din păcate, în domeniul uh, consumului pentru apă sanitară, din motive sanitare, nu am reușit să ajungem atât de departe, însă dacă dorim să progresăm și să obținem un succes în domeniul provocărilor din domeniul apei, cu siguranță trebuie să punem accentul pe evoluțiile economice, pentru că în contextul evoluției uh, din China și de la nivel mondial, este foarte important să acționăm în acest fel. Din păcate, în Africa um, există puține evoluții pozitive. De asemenea, pozitiv mi se pare un alt lucru. Motoul uh, celui de-al șaselea forum mondial al apei este Time for Solutions. Avem acum multe rezoluții pe care le-am redactat și trebuie ca aceste rezoluții să fie implementate. Iar uh, Forumul Mondial al Apei este pe cale de a stabili 12 priorități cheie cu trei obiective strategice. În primul rând, vorbim uh, despre asigurarea calității vieții oamenilor, uh, de asemenea păstrarea unei planete albastre și, în al treilea rând, uh, dezvoltarea economică trebuie să fie stimulată. Ce putem să facem pentru a obține aceste obiective? Am uh, exprimat câteva gânduri în rezoluția noastră pe această direcție. Este foarte important ca situația datelor să fie îmbunătățită, pentru că în continuare există un deficit foarte mare în ceea ce privește datele din domeniul apelor ce, care este consumul, cât de poluată este apa și așa mai departe. Deci situația datelor trebuie îmbunătățită pentru a putea desfășura o politică bună în acest domeniu. În al doilea rând, trebuie să ne gândim și să acționăm în domeniile um, Uh, și bazinele de captare. Acest uh, concept trebuie să își găsească uh, aplicarea la nivel mondial. Există și o rezoluție a ONU în acest domeniu, însă este foarte important ca statele să colaboreze transfrontalier și știm foarte bine că apa duce în multe zone la conflicte, însă este o șansă foarte bună atunci când colaborăm, pentru că această colaborare poate duce la un proces de pace și de păstrare a păcii de importanță centrală este faptul ca deciziile în ceea ce privește locațiile unde există puncte de apă relevante să fie luate în comuna, de comun acord. Pentru că apa este importantă, după cum spuneam, pentru agricultură, industrie și pentru alte sectoare cheie. Uh, de asemenea, apa are o componentă regională foarte puternică. În anumite zone este, lipsește foarte mult, în altele este disponibilă din belșug, însă este foarte important în domeniul apei să ne gândim la nivel regional. Vă mulțumesc, domnule Zeber. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, colegul meu Ianoș Potocnic nu poate să fie aici, din păcate, așa că m-a rugat să îl uh, înlocuiesc. Mă bucur să fac asta, fiindcă am avut și eu șansa să particip la forumul de apă pentru, uh, pentru apă în Marsilia, alături de doamna Georgieva și colegul meu Pivax. Deci, referitor la întrebările dumneavoastră, aș vrea să vă reamintesc de declarația ministerială care a fost uh, elaborată de Franța, statul gazdă, împreună cu reprezentanții celorlalte state și Comisia. Uniunea Europeană, de-a lungul deceniilor, a, a dezvoltat o politică de apă comprehensivă. Uh, în anul 2000 am avut directiva pentru apă cu politici clare în ceea ce privește um, starea apelor din Europa și îmbunătățirea acestora până în 2015 prin uh, sistemul gestionării bazinelor de apă. Iată așadar toate părțile interesate au fost invitate să discute cu noi pentru a ține seama de toate situațiile din bazinele uh, râurilor europene. Uh, Așa că Comisia va continua pe aceeași cale pentru a exista o gestionare mondială în aceeași manieră. În continuare, obiectivele noastre sunt extrem de uh, dificil de atins și pun mari provocări, pentru că problematice sunt cantitatea și cantitatea apei. Trebuie să analizăm și Uh, vulnerabilitatea resurselor de apă uh, prin prisma schimbărilor uh, climatice și să includem acest lucru în politicile noastre de gestionare a apei. Comisia la Forumul pentru Apă a prezentat o platformă unică pentru adaptarea la climă, care reprezintă o soluție concretă ce se axează și pe probleme precum seceta sau inundațiile. Vom face tot posibilul pentru ca prin politicile de uh, cooperare pentru dezvoltare să avem o gestionare a resurselor de apă în uh, uh, bazinele de apă într-o manieră mult mai eficientă. Aș dori să mă refer și la planul din 2012 pentru salvgardarea resurselor de apă, un plan al Comisiei care ține cont de, de provocările uh, prezente. Acest uh, program sugerează acțiuni în șapte domenii specifice. Utilizarea terenurilor, uh, stimulente economice pentru uh, modul în care uh, putem influența uh, prețul în funcție de poluare, uh, în ceea ce privește indicatorii pentru eficiență, în ceea ce privește uh, bazinele um, sectoriale și bazinele din statele membre. Acest, acest document va fi însoțit de un document de parteneriat cu sectorul privat și cu părțile interesate și uh, acest blueprint va ține cont și de modul în care putem să reformăm administrația astfel încât să reducem birocrația ne bazăm pe o politică a gestionării apelor în funcție de uh, cunoștințele uh, deținute, de date concrete și în, acest, în același spirit vrem să avem un sistem uh, de vrem să avem în primul rând o foaie de parcurs pentru gestionarea resurselor apă și un sistem de implementare. Vrem să garantăm accesul la apă potabilă și uh, la instalații sanitare, ținând cont uh, de modul în care putem milita pentru aceste lucruri la conferința Rio 20 uh, în țările în curs de dezvoltare, vom încerca să avem acțiuni concrete, extinzând inițiativele europene pentru apă. La Forumul pentru Apă se discută și despre comunicarea Comisiei Agenda pentru Schimbare, uh, un document în care menționăm importanța uh, implementării politicilor de dezvoltare ale Uniunii Europene. Mulțumesc, spune președintele, doamnă comisar. Continuăm acum cu dezbaterea în numele grupurilor politice. Are cuvântul mai întâi în numele PPE, doamna Sofie Ocuni. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Problema accesului la apă uh, și la salubritate este o problemă extrem de importantă. De aceea am fost foarte mulțumită să fiu uh, implicată împreună cu colegul Richard seeber în pregătirea unei rezoluții privind mizele Forumului Mondial al Apei. Prin intermediul apei, avem de-a face cu condițiile de sănătate ale milioanelor de cetățeni. Mă gândesc la situația din Burkina Faso, unde cetățenii nu au nici uh, apă mm, curentă, nici electricitate. Am văzut care sunt dificultățile pe care le întâlnește populația, care sunt îngrijorările legate de bolile în rândul copiilor. Și atunci mă bucur să aflu că primele obiective ale mileniului Uh, ale Națiunilor Unite au fost atinse. populația care nu are acces la apă a scăzut de două ori din 1990 până în 2010 și mă bucur să aud această veste bună este o reuită care ne arată că nu trebuie să ne resemnăm niciodată și că acțiunile conduc la rezultate. Ca urmare, salut această rezoluție și rețin trei idei principale. În primul rând, așa cum spuneam, trebuie să facem tot ce este posibil pentru a atinge toate obiectivele mileniului fixate de Națiunile Unite, mai ales în ceea ce privește problematica uh, tratării apelor. De asemenea, trebuie să asigurăm gestionarea apei prin intermediul bazinelor hidrografice și să tratăm problema poluării la sursă, în amonte și nu în aval. Și rețin ideea procentului de 1% solidar pentru apă, care permite colectarea de fonduri pentru îmbunătățirea accesului la apă și tocmai am dat exemplul Burkinei Faso. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul uh, din partea socialiștilor și democraților uh, doamna Sârbu

Mulțumesc din uh, partea grupului ALDE. Are cuvântul domnul Gerbrandi. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aici vorbim despre apă și despre importanța apei la nivel mondial. Și vorbim despre aceste lucruri, de multe ori directorul Băncii Mondiale din uh, anii 90 este citat, care a spus că dacă războaiele din anul acesta, uh, din perioada aceasta au fost uh, purtate în jurul țițeiului, în decenul următor războaiele se vor purta în jurul apei. Din păcate, aceasta este o previziune a sa care uh, a fost foarte potrivită, pentru că de multe ori în practică se uită anumite lucruri. El a mai spus că dacă uh, nu vom proteja și gestiona mai bine această resursă vitală, atunci ne vom confrunta cu mari probleme. Și aici este vorba despre uh, surse regenerabile pe care putem să uh, la care putem să ne raportăm. Este vorba despre o sursă care se regenerează, dar trebuie să o gestionăm bine. Despre asta se vorbește la Marsilia și asta, despre asta se va vorbi și la Rio. Anul acesta a fost uh, Săptămâna aceasta a fost uh, publicat raportul uh, ONU pe acest subiect. Sigur, uh, nu sunt afirmații alarmante, dar oarecum critice apa se folosește mult prea mult. În China, în Orientul apropiat, în California și în alte părți ale lumii, această um, supraexploatare a apei reprezintă o problemă. De asemenea, trebuie să ne gândim și la rolul agriculturii și la exploatarea apei în acest domeniu. Ieri, uh, președinția daneză împreună cu China a încheiat un acord care se referă la mai multă tehnologie exportată către China. În următorii 10 ani, China va investi 500 de miliarde de euro în gestionarea apei. Pentru că, până la urmă, vorbim aici și despre un factor economic în managementul apei. De aceea, la Rio trebuie să cădem de acord, trebuie să luăm niște decizii și să ne asigurăm că vom gestiona acest sector mai bine pe viitor. Elefse. Mulțumesc și acum, în numele verzilor, doamna Riversi. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș saluta un punct pozitiv uh, rezoluția privind apa arată intențiile bune ale Parlamentului European, dar aș vrea să subliniez și câteva probleme legate de gestionarea apei. Are loc în prezent la Marsilia Forumul Mondial al Apei și știți că criticăm foarte mult conflictele de interese dintre președintele uh, Fauchon al uh, Forumului Mondial, care în același timp este și președintele Societății de Apă din Marsilia, o filială a Veolia. Ca urmare, avem de-a face cu un forum mai degrabă comercial decât de interes public public care nu își propune neapărat ca, acea, ca apa să devină un bun uh, mondial. Acest forum s-a încheiat cu o declarație care pretinde că investițiile private pot garanta dreptul la apă, ceea ce orientează dezbaterile către o dezbat, către o, către o privatizare, îmi cer scuze, a sistemelor de apă. O problematică destul de dificilă și în țările europene și în țările ACP. A doua problemă, apa și sănătatea. 88% din uh, bolile din lume sunt cauzate de consumul unei ape nepotabile, uh, condițiilor de igienă um, proaste. Și atunci trebuie să investim mai ales în tratarea deșeurilor și în tratarea apelor uzate. Pentru că avem de a face cu 70% din apele uzate care sunt uh, contaminate cu astfel de deșeuri. Este adevărat că nu putem uh, înlocui apa și știți că managementul gazelor de șist poate duce la uh, o poluare a pânzelor freatice, de unde importanța directivei cadru privind apele subterane. În Statele Unite și-au dat seama că există riscuri de poluare în aceste cazuri. Ca urmare, dacă susținem calitatea apei, trebuie să facem asta la toate nivelurile. Mulțumesc! Mulțumesc. domnul președinte are cuvântul acum din partea grupului conservatorilor și reformiștilor. Miroslav pane, předsedající. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Adesea sunt privit ca fiind un critic al aspru al eh, politicilor de mediu din Uniunea Europeană. Însă, în ceea ce privește apa și gestionarea acestei resurse prețioase, sunt perfect de acord cu antevorbitorii mei. Resursele de apă sunt o problemă globală și gestionarea proastă a acestora, protecția insuficientă a apei, reprezintă probleme semnificative la ora actuală. Așa că sprijin foarte mult conferința care se uh, pregătește astăzi și rezoluția aferentă ei. Sigur, am, există câteva mici uh, rezerve totuși. Uh, declarăm, de exemplu, că apa este o resursă colectivă a omenirii, ceea ce este adevărat și că, drept rezultat, nu ar trebui să fie o sursă de profit. Ei bine, dacă am sprijini această afirmație, atunci eu cred că am, uh, ar fi afectată gestionarea resurselor de apă din anumite state membre. Susțin afirmațiile lui uh, Richard Zeber și anume să ne referim la profitul ilegal. Dacă acest amendament va trece, atunci eu voi sprijini întreg demersul. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Uschi. Are cuvântul doamna Matias un minut. Eh, mulțumesc, eh, domnule președinte. Un exemplu din Portugalia aș dori să îl prezint. În Portugalia, cu bani eh, publici europeni, se realizează 98% din uh, furnizarea apei. 90% din canalizare se realizează cu acești bani. Și contribuabilii portughezi uh, participă însă la aceste investiții. Acum se dorește privatizarea companiei de apă. Acesta este un lucru și un exemplu de cum nu ar trebui să se procedeze nici în Europa, nici la nivel mondial. Pentru că apa este transformată într-o marfă, într-un bun. Însă apa nu este un bun care să se comercializeze, ci este un bun public. Un bun cu resurse limitate. De aceea, uh, apa nu ar trebui să fie la dispoziția numai a celor care plătesc. Nu, noi trebuie să prezervăm apa, nu să o risipim. Pentru că apa este un drept, un drept fundamental al omului și să încercăm acum să obținem bani de pe urma apei și a gestionării acesteia este ca și cum uh, am uh, încercat să vindem aer în pungi de plastic. Mulțumesc, doamnă Matias. Urmează domnul Pașca. Mulțumesc. Apa este o resursă importantă pentru planeta noastră. Este cea care stă la baza uh, creării vieții și stă și la baza agriculturii noastre. Apa este resursa care determină unde putem să ne așezăm și să trăim. Uh, apa este și cea care constituie două treimi din corpul nostru. Încerc că apa este cea care uh, determină apariția vieții sau nu. Problema este că uh, noi evoluăm ne înmulțim și din cauza că resursele de apă nu se înmulțesc și ele, ar trebui să învățăm să le utilizăm într-o manieră mult mai eficientă și să le protejăm. Și tocmai de aceea o legislație privitoare la o protecție strictă a apei este imperios necesară pentru toată lumea și trebuie să reglementăm modul în care industria utilizează această resursă, astfel încât să nu mai risipim nici un picur, nici un picur de apă. Mulțumim foarte mult, domnule Pașca. Domnul Stadler, un minut. An, minut. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Um, zilele în care s-a desfășurat până acum Forumul Mondial al Apei au fost uh, caracterizate de multe eforturi, pentru că este important să gestionăm cum trebuie apa. Sunt recunoscător domnului Zebar pentru faptul că Directiva din uh, octombrie 2000 a fost menționată uh, de către acesta, pentru că este vorba despre modul de gestionare a apelor din uh, bazinele hidrografice. Și aici condițiile trebuie să fie astfel regândite încât modul în care este gestionată apa potabilă și cea pentru egiena personală să fie uh, cât mai economic. Și acum doresc să mă adresez doamnei comisar. Există multe țări care în acești 12 ani în implementarea acestei directive cadru privind apa nu au făcut suficiente eforturi. Până în 2009, statele ar fi avut timp să implementeze această directivă cadru. Nu au făcut acest lucru și de trei ani de zile uh, țări uh, ale Uniunii Europene, printre care și Austria, se găsesc într-o situație delicată din acest motiv. Eu propun ca Comisia să facă presiune asupra acestor state, astfel încât uh, directiva cadru privind apa să fie implementată și să se monitorizeze acest proces, pentru că um, este important ca uh, rezoluția pe care o înaintăm să fie cea potrivită, iar mesajul uh, Parlamentului European la cel de-al șaselea Forum Mondial al Apei să fie cel corect. Eu voi fi în favoarea acestei rezoluții. Stat. Mulțumesc, domnule Stadler. Urmează acum vorbitorii în nume individual. Un minut și jumătate, domnul Sonic. Dziękuję, panie przewodniczący. Mało kto zdaje sobie... Mulțumesc. Puțini oameni și-au dat seama că 40% din uh, oamenii de pe glob nu au acces la apă potabilă. Miliarde de oameni beau o apă nesănătoasă apa fiind un element crucial pentru securitatea alimentară și pentru agricultură, așa că trebuie să economisim uh, apă. Este una din căile de combatere a sărăciei. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că accesul la apă curată și la instalații sanitare este un drept inalienabil al omului care a fost recunoscut ca atare în mai multe documente și declarații. Trebuie să realizăm că un acces facilitat la apă Uh, nu mai poate exista, pentru că vremurile acestea au trecut și de aceea trebuie să adoptăm această rezoluție și să facem față provocărilor care țin foarte mult de uh, creșterea populației uh, umane. Trebuie să conștientizăm toate aceste probleme și să discutăm despre acestea, astfel încât opinia publică să devină mai sensibilă. Trebuie să beneficiem de sprijinul tuturor la nivel global, fiindcă doar așa vom putea să atingem rezultate tangibile. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul domnul Parniu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cu ocazia acestei rezoluții, permiteți-mi uh, să abordez două subiecte. În primul rând, miza gestionării apei în lume și în Europa și apoi o întrebare adresată Comisiei Europene pentru ca și acțiunile pe care le veți implementa să răspundă îngrijorărilor noastre legate de politica agricolă comună. Știm care este miza. Apa este afacerea cea mai importantă a secolului 21. Atunci când vom avea un răspuns în acest sens, vom avea și pace în lume. Știm care sunt mizele, mizele legate de gestionare, mizele legate de securitate alimentară. Și cu ocazia acestui forum, care, așa cum a reamintit și colega Rivazi, pune în lumină prea multe preocupări comerciale în cadrul discuțiilor organizate la Marsilia în prezent. Și atunci mă întreb de ce nu există o coerență între gestionarea apei și resursele legate de apă și politica agricolă comună. Pentru că nimic din uh, reforma pentru că nu se spune nimic în reforma PAC cu privire la această uh, gestionare, așa cum a spus și colega Daciana Sârbu mai devreme. Vorbitorul uh, Urmează acum domnul Gören. Uh, Importanța subiectului și dimensiunea sa privind dezvoltarea ar fi justificat aplicarea uh, implicarea Comisiei de Dezvoltare, îmi cer scuze, a Parlamentului European în această discuție. Potrivit acestui forum mondial, apa este fie prea rară, fie prea poluată, fie ambele avem de a face cu o miză strategică în toate demersurile politice și în toate parteneriatele Uniunii Europene cu țările în curs de dezvoltare. Apa este un bun public indispensabil pentru supraviețuirea umanității și nu poate fi tratat ca o simplă marfă. De aceea este judicios să, să uh, prevedem niște garanții care să împiedice orice uh, afectare a acestui sistem. Cred că activitatea unui întreprinzător care construiește rețele de aprovizionare și de tratare a apei sau a instalatorului care trebuie să repare o scurgere de apă, e bine, aceste activități nu trebuie să aducă atingerea acestui principiu. Interesele uh, particulare însă nu trebuie să afecteze interesul general. Mulțumim. Are cuvântul domnul Ferreira. Prezident, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În iulie 2010, adunarea generală a ONU, după o luptă aprigă, a adoptat o rezoluție. O rezoluție prin care se stipulează dreptul la apă ca drept fundamental, apă potabilă și apă folosită în uh, interes igienic. Statele și organizațiile internaționale sunt încurajate să pună la dispoziție mijloacele financiare, transferul de tehnologie, pentru a pune la dispoziție apa. Nu a fost uh, simplu de adoptat acest text și anumite state, chiar state membre, au fost uh, la început împotrivă, iar ulterior s-au abținut la vot. Acest text al Națiunilor Unite este foarte puternic și unii doresc mai degrabă o abordare mai ambiguă, duplicitară. garanția apei privită ca drept fundamental al omului este foarte important. Însă concernele din domeniul apei pun probleme. Noi avem o garanție pentru acest bun public atât de important. Mulțumesc, domnule Ferreira. Un minut și jumătate acum, doamna Gutierrez Cortines. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem aici o problemă care mă preocupă în mod special și anume faptul că pentru mulți oameni apa nu este o resursă regenerabilă. Uneori este, dar nu întotdeauna. Ideea este că apa se întoarce într-adevăr în sol, dar nu neapărat în același sol. Așa că în Mediterana uh, poți să pierzi apă care mai apoi se întoarce sub formă de ploaie în Austria. Și de aceea Comisia trebuie să se axeze pe noi acorduri. Ideea că un râu trebuie gestionat într-o manieră uniformă, ar trebui să fie mult mai bine consolidată și ar trebui să sporim relațiile internaționale în acest sens. Ia, haideți să luăm exemplul Turciei, care este un caz semnificativ. Suntem foarte uh, în urmă când vine vorba de verificarea bazinelor hidrografice și situația acestora. Adesea, uh, situația arată în felul următor. Uh, apa e în uh, uh, locuri ascunse și trebuie să fie mai întâi găsită, dar pentru asta e nevoie de tehnologie. De asemenea, în ceea ce privește agricultura, relația dintre agricultură și consumul de apă trebuie, în opinia mea, să fie revizuită. Nu e din cauza că avem produse care implică un consum de apă și altele care nu, dar important este să avem un preț atașat produsului. De exemplu, porumbul. Porumbul înghite o grămadă de apă. Iar acest fapt trebuie să se reflecte în prețurile din agricultură. Este doar o idee pentru viitor. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul doamna Estrela un minut. Mulțumesc, domnule președinte este absolut indispensabil să discutăm despre calitatea și cantitatea apei, despre efectele schimbărilor climatice, care sunt deja vizibile, mai ales ținând cont de cantitatea de precipitații. În țara mea, în Portugalia, la sfârșitul lui februarie, 68% din teritoriu se afla într-o stare de secetă puternică, iar 32% într-o stare de secetă extremă. Așa numita criză a apei este în urma acesteia mor tot mai mulți oameni în urma secetei, iar în urma inundațiilor, de asemenea, uh, apar foarte multe victime. Uh, Cerarea apei nu este bună, nici utilizarea resursele nu sunt suficiente și modul în care tratăm apa nu este cel mai bun. ONU a recunoscut că modul de gestionare a apei trebuie dezvoltat în continuare. Trebuie să existe o gestionare a apei etică. 50% din uh, apa europeană este risipită din uh, cauze de ineficiență. Apa este un bun public, un bun care nu este la dispoziția tuturor și nu trebuie risipit. Nu este un bun care trebuie să fie supus speculației. Risipa trebuie să fie combătută cu orice preț. Mulțumesc, doamna Estrela. Urmează acum un minut, doamna Vergia. Yep. Mulțumesc, domnule președinte. Al șaselea Forum Mondial al Apei este în curs și principalii actori de pe piața apei se reunesc aici, așadar nu este o platformă unică de dialog așa cum spune rezoluția noastră, pentru că pe lângă acest forum există și un forum alternativ pe subiectul fundamental al dreptului la apă, pentru că apa nu este o marfă, este un bun natural ca soarele, uh, indispensabil pentru viață. Apa nu aparține nimănui, nu poate fi asumată de nimeni, nici de interesele publice și nu poate fi supusă profitului. Uh, Apa este utilă ființelor umane și, din păcate, în acest sens, um, derivele parteneriatelor uh, publice-private sunt uh, um, foarte grave apa este risipită și ar trebui să ne punem întrebări legate de derivele la care conduc uh, concesionările serviciilor publice. Salut faptul că în Franța foarte multe autorități locale decid să reia uh, gestionarea apei în regie proprie și să nu o mai concesioneze unui operator privat. Mulțumesc. Trecem acum la Catch the Eye și dau cuvântul domnului Niculescu.

Mulțumesc, Urmează acum Smolkova. Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la apă potabilă este o mare problemă în numeroase țări ale lumii. Noi, cei care avem suficientă apă, o risipim adesea, nu o utilizăm într-o manieră rațională și acest tratament prost al apei face ca Um, um, să contribuim uh, la schimbările climatice. Dacă utilizăm apa în scopuri industriale, atunci trebuie să găsim o modalitate de a uh, proteja această resursă și de a capta uh, ploaia acolo unde ea cade pentru a avea resurse în plus. Există și um, râuri și bazine hidrografice care nu sunt bine gestionate și din acest caz uh, daunele anuale sunt uh, considerabile. De aceea, militez pentru faptul că Comisia ar trebui să țină cont de uh, toate aceste informații și să vadă din punct de vedere tehnic cum anume putem să facem ca apa să rămână acolo unde cade, să ajungă la rădăcinile plantelor și să um, reușim să gestionăm această resursă în mod natural. Mulțumim, doamnă Smolcova. Urmează doamna Miranda. Mulțumesc, președinte. Eu uh, vin din țara celor 2000 de râuri și pe această temă s-a scris multă poezie, râuri și izvoare. Și nu trebuie să uităm că în ultimii ani apa a intrat într-un proces de privatizare. S-au construit uh, mari, uh, construcții care nu erau deloc necesare. Prin aceasta s-a stocat apă care nu mai poate fi consumată. Noi avem nevoie de o nouă cultură a apei, nu de un schimb de paradigmă, este nevoie de durabilitate. Apa nu este un factor de producție, apa este un drept, un drept fundamental, ecosocial. Este un bun public, viață pentru viață avem nevoie, în primul rând, de protecție, protecția calității apei. De asemenea, trebuie să protejăm bazinele hidrografice, râurile și lacurile. În al doilea rând, eficiența. Avem nevoie de un sistem de uh, gestionare mai eficient. Mulțumesc, doamna Miranda, întrerupe președintele. Urmează doamna Sinclair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut dialogul internațional de la Forumul Mondial din Marsilia. Este imperativ ca toți factorii de decizie și guvernele locale din uh, Uniunea Europeană și din Națiunile Unite să ia decizii privind accesul la apă. Apa este esențială pentru supraviețuirea oamenilor. Este un drept fundamental și nu ar trebui să fie utilizată în scopuri comerciale statele membre trebuie să încurajeze agricultorii să uh, își îmbunătățească sistemele de irigație și să aibă un mai bun acces la rezervele de apă. Sunt de aceea surprinsă că în acest an al reformei PAC nu se vorbește deloc despre problema apei, așa cum a spus și uh, un coleg mai devreme. Mulțumesc, doamna Sinclair. Urmează doamna Jordan. Mulțumesc. E un lucru cunoscut că noi nu putem să supraviețuim fără apă mai mult de câteva zile. Eu cred că până acum nu am fost suficient de sensibili la aceste aspecte, iar în Europa, realitatea arată că majoritatea oamenilor nu au această problemă, dar să nu uităm că există țările din lumea a treia și populațiile sărace. Și trebuie să recunoaștem faptul că societățile avansate vor fi și ele afectate pe viitor din cauza creșterii populației, ă, defrișărilor, a creșterii ă, nedurabile. Deci pe viitor cu toții vom avea aceste probleme. Nu avem cum să uh, neglijăm uh, schimbările care se produc la nivel global. În țara mea, în Slovenia, în ceea ce privește gestionarea apei, vedem că această țară stă poate cel mai bine, printre cele care stau cel mai bine, dar am avut secetă și deja suntem afectați, așa că susțin ceea ce spune raportorul nostru Richard Zeber, că trebuie să ne axăm mult mai mult pe această problemă. Mulțumesc! Doamna Clas are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Conflictele tot mai mari în jurul apei arată cât de serioasă este situația. Fără apă nu există viață. În continuare, 900 de milioane de oameni nu au acces la apă potabilă curată și 6,2 miliarde de oameni nu au uh, instalații sanitare de apă Uh, la dispoziție. Apa este un drept fundamental și responsabilitatea tuturor este foarte importantă. În politica din domeniul apei trebuie să ne gândim la uh, precauție și la principiul cauzatorului. Trebuie să încercăm să evităm poluarea apei. Transferul de tehnologie pentru inovație în uh, domeniul apei, al punerii la dispoziție și al prelucrării apei trebuie să fie promovat. Peste 90% din apele reziduale din industrie și gospodării uh, sunt uh, transmise neepurate. Însă, uh, trebuie să ne gândim și la uh, fosfați care pot fi folosiți uh, prelucrați și astfel reciclați. Trebuie, deci, să tratăm apa din altă perspectivă, iar Forumul Mondial al Apei de la Marsilia trebuie să ne ajute să progresăm în acest domeniu. Las. Mulțumesc, doamnă Clas, și în încheiere dau cuvântul doamnei comisare de gard. Uh, uh, Mulțumesc. Uh, răspund doamnei Rivasi în ceea ce privește privatizarea serviciilor de apă. Aș vrea să clarific că Comisia nu a făcut niciun fel de solicitare în acest sens. Legislația privind apa este neutră și statele membre sunt cele care decid dacă concesionează sau nu serviciile de apă. S-a vorbit vorbit despre implementarea directivei cadru privind apa. Este într-adevăr o problemă importantă și știu că recent șefii de state au avut o discuție foarte interesantă despre necesitatea ca Europa să implementeze mai mult și în momentul în care vom uh, reuși să avem uh, rezultatele, vom ști mai multe despre cum uh, se implementează această legislație în Europa. Domnul Parniu a spus spus că este ciudat că toată lumea știe că apa este o problemă în creștere, dar nu este deloc abordată în politica agricolă comună. Și atunci am spune că da, acest aspect trebuie tratat în pilonul doi. Sunt de acord, trebuie să discutăm cu comisarii responsabili și vă asigur că am preluat uh, aceste puncte ridicate de dumneavoastră și le voi uh, transmite domnului Potoșnic. Mulțumesc! Äh, doamnă comisar Hedegaard. Dezbaterea este cu aceasta încheiată. În final a fost înaintată o rezoluție B7-0101 per 2012 din partea Comisiei ENVI